Colleagues, if we could make a... Stimați colegi, haideți să începem, vă rog. I firstly have a point of order. Un punct de ordine din partea domnului Mozart. Mozart. Doamna președinte, vreau să mă refer la regula 145 privind reuniunea de pe 24 aprilie în absența mea, în timpul votului, Hans-Peter Martin a pretins că uh, o persoană neautorizată este pe locul meu și a votat în locul meu. Această afirmație a fost respinsă și știu că acum în context electoral uh, unii colegi sunt uh, poate uh, mai mai neatenți, mai emoționați, dar o astfel de remarcă aduce atingere uh, onestității mele, iar uh, Hans-Peter Martin a distorsionat de multe ori adevăra, adevărul și um, a spus neadevăruri în public, iar de data aceasta am mers prea departe. Îi cer să-și retragă această acuzație. Vă mulțumesc! Thank you, Mr. Meltzer. Mulțumesc, domnule Mölzer. După cum știu foarte bine, colegii s-a verificat votul electronic și s-a constatat că nu a existat nicio neregularitate în votul electronic. Domnul Hans-Peter Martin dorește să ia cuvântul. Aveți cuvântul foarte pe scurt, vă rog. Können Sie, Frau Präsidentin, bitte für die Doamnă președinte, ați putea, vă rog, să asigurați liniștea în sală? Altfel, voi fi penalizat. Colegul m-a, uh, a, a spus că dorește să fiu finalizat conform regulii 149, dar vreau să resping afirmația făcută de colegi. Eu am fost prezent la plenară și mulți dintre colegii din spatele meu uh, pot să confirme acest lucru. Eu reafirm ceea ce am spus deja. S-au spus multe în spatele meu, uh, ce nu aș vrea să repet acum. E vorba de uh, Uh, membrii de extremă dreaptă și istoria ne-a învățat ce riscăm cu ei. Aș vrea să subliniez faptul că s-au făcut uh, mai multe încercări de a mă uh, acuza de diverse lucruri, dar nu am fost niciodată urmărit în justiție, pentru că tribunalele austriece și-au dat seama de faptul că aceste acuzații sunt lipsite de temei și dacă deputații de extremă dreaptă vin cu astfel de argumente, nu putem accepta acest lucru. Doamna președinte, aș vrea acum să începem, dar mai avem un punct de ordine din partea domnului Tonici. Vă rog. Signor cum come ella sa e invece... Doamna președinte, după cum bine știți, dar poate unii colegi nu știu, din partea, din cauza lipsei de informații din partea biroului privind această chestiune, se pare că se vrea mușamalizarea acestei chestiuni. Curtea Europeană de Justiție a dat o hotărâre în uh, procesul foarte îndelungat care m-a pus pe mine împotriva Parlamentului European, iar în ședința din 24 mai mandatul meu nu a fost recunoscut, iar Parlamentul European i s a uh, cerut, a cerut plătirea costurilor. Iată, Curtea Europeană de Justiție i-a permis Parlamentului să aibă numărul uh, normal de uh, europarlamentari, dar pe 1 mai președintele Pöttering a făcut o declarație confuză și a cerut, s-a cerut cercetarea mandatului meu din nou eu uh, am cerut să se întrunească Comisia de Urgență, dat fiind că este ultima plenară și nu voi mai candida din nou, aș dori să cer președinției ca până mâine să remedieze această greșeală și să țină cont de hotărârea Curții, Curții de Justiție. Aș fi dorit să scutesc Parlamentul European de uh, Uh, această, uh, această înfrângere juridică umilitoare, dar iată, așa au stat lucrurile. Mulțumesc, doamna președinte. Președintele a făcut uh, o declarație luni după masă, iar comentariile dumneavoastră vor fi transmise. Se va vota acum Decizia privind um, numărul delegațiilor interparlamentare, ale delegațiilor la parlamentare mixte, cine este pentru, împotrivă? Nu a fost foarte clar. Haideți să verificăm electronic. Vote is open. Se deschide votul. A votat toată lumea. Se închide votul. Se adoptă put to the proposal uh, the decision as a whole by se votează acum decizia privind competențele și responsabilitățile comisiilor prin vot prin apel nominal se deschide votul Everybody voted. A votat toată lumea, se închide votul. Se adoptă. With regard to uh, next item is the vote on the avem acum propunerea de decizie privind numărul delegaților interparlamentare, al delegațiilor la comisiile parlamentare și așa mai departe. Domnul Vurț dorește să ia cuvântul. Doamnă președinte, stimați colegi, grupul meu dorește un vot separat privind alineatul 1 A, care se numește Delegațiile pentru relațiile cu Albania, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Muntenegru și Kosovo pentru noi. Aceasta ar uh, fi o recunoaștere a statutului Kosovo, ceea ce este inacceptabil pentru noi. Am dorit, deci, să votăm separat acest alineat. Mulțumesc, doamnă președinte. The request is outside the deadline, but if it's a... Această cerere nu respectă termenul limită, dar dacă nu se opune nimeni, iată, nu s-a opus nimeni, atunci va fi acceptată. Frau Präsidentin, ich habe schwere Einwände. Doamnă președinte, aș dori să-mi exprim uh, obiecția, dat fiind că Parlamentul a votat uh, în majoritate pentru acceptarea independenței Kosovo. Iată de ce această sugestie mi se pare inacceptabilă. if sunteți de acord cu votul separat? Uh, Se pare că există obiecții la acest vot separat. Iată de deci ce o să continuăm cu ordinea de zi. Amendamentul 1. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Propunerea de decizie se votează prin vot nivel nominal. Se deschide votul. A votat toată lumea. Se închide votul. Se adoptă. Uh, the next item is the... Următorul punct este votul privind raportul domnului Morion abrogarea unei directive și a 11 decizii caduce din domeniul politicii comune de pescuit. Avem vot prin apel nominal, vot unic, se deschide votul. A votat toată lumea. Se închide votul. Se adoptă. Felicitări, domnule Moriu. Următorul punct este este tot un raport al domnului Morion privind abrogarea a 14 regulamente caduce din domeniul politicii comune de pescuit. Vot unic prin apel nominal. Se deschide vot. A votat toată lumea. Se închide votul. Se adoptă. Felicitări din nou domnului raportor. Următorul punct pe ordinea de zi reprezintă votul privind raportul doamnei Stavreva, sprijin pentru dezvoltare rurală, acordat din Fondul European Agricol pentru dezvoltare rurală. Votul se deschide, este vorba de vot prin apel nominal. A votat toată lumea? Se închide votul. Se adoptă. Felicitări, doamnei Stavreva. Următorul punct este votul privind raportul domnului Onesta procedura privind petițiile. Se deschide votul prin apel nominal. Avem nevoie de o majoritate calificată. Se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Se adoptă. Felicitări, domnule Onesta. Trecem acum la raportul domnului Böge, acordul interinstituțional din 17 mai în ceea ce privește cadrul financiar multianual, modificare. Se deschide votul prin apel uh, nominal, avem nevoie de majoritate calificată. Se deschide votul, deci. A votat toată lumea. Se închide votul. Se adoptă. Felicitări raportorului. Următorul punct este votul privind raportul HAU, proiectul de buget rectificativ pe 2009. Avem nevoie de majoritate calificată și avem vot prin apel nominal. Se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Se adoptă. Felicitări, doamne raportor. Trecem acum la votul raportei Haug, bugetul rectificativ numărul 5 pentru anul financiar 2009. Vot prin apel nominal, avem nevoie de majoritate calificată, se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Se adoptă și acesta. Felicitări doamnei raportor. Votăm acum propunerea de rezoluție din partea Comisiei pentru Industrie privind indicarea consumului de energie a aparatelor TV. Votăm această propunere de rezoluție, nu avem amendamente, e nevoie de majoritate calificată și avem vot prin apel nominal. Se deschide votul. A votat toată lumea, se închide votul, se adoptă. Felicitări! Avem acum votul privind o propunere de rezoluție din partea Comisiei pentru Industrie, program de acțiune anual pentru 2009. privind indicarea consumului de energie a aparatelor frigorifice de uscatnic. Vot prin apel nominal. A votat toată lumea. Se închide votul. And that is rejected. Se respinge. Nu s-a întrunit majoritatea calificată. Următorul punct este votul privind propunerea de rezoluție din partea Comisiei DEVE, programul de acțiune anual pentru 2009 pentru programul tematic agenții neguvernamentale și autoritățile locale în dezvoltare. Avem nevoie de o majoritate simplă de această dată. Vot prin apel nominal. Se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Se adoptă. Următorul punct este votul privind raportul domnului Corbett, revizirea generală a regulamentului de procedură. Vom vota textul regulat de procedură. Avem amendamente din partea comisiei responsabile cine este pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Se supune la vot amendamentul 9, vot pe părți, uh, vot pe trei părți prin apel nominal. Prima parte se deschide votul. A votat toată lumea. Se închide votul. Se adoptă. A doua parte. Tot prin apel nominal. Se deschide votul.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 Mulțumesc, domnule președinte. Serviciile dumneavoastră au fost informate de faptul că doream să, să retrimitem textul în comisie, dar nu ați spus acest lucru. Uh, doamna președinte spune, nu eram la curent că doreați să retrimiteți în uh, comisie uh, acest text. Ba da, am anunțat, spune doamna Frasoni. You can make the request. I beg your pardon? Puteți face această solicitare, spune doamna președinte. În conformitate cu regula 168 puteți face această solicitare oricând înainte de votul final. Bun, spune doamna Frasonia, atunci cer să fie transmis înapoi în comisie și vreau să vă explic de ce. Thank you very much, madam, madam, uh, madam. Mulțumesc, doamnă președinte. În acest mandat ne-am, am vorbit foarte mult despre evaluarea impactului. De fiecare dată când avem un nou regulament, o nouă regulă, trebuie să spunem care va fi impactul acest, acestei reguli, acestui regulament. Iar noul regulament pe care îl votăm astăzi în cadrul raportului Corbett, credem noi, nu ne explică foarte clar care vor fi consecințele uh, modificării modului în care legiuim, permițând uh, posibilitatea unor comisii um, mixte și a unor raportori multipli care se poată se poate prezenta în plenară în cadrul unor proceduri contradictorii și cu amendamente contradictorii. Iată de ce uh, verzii cer o retrimitere în comisie, nu pentru că am fi de părere că nu e nevoie de o îmbunătățire a situației, ci pentru că dorim uh, să nu acceptăm o reformă care ne va îngreuna procesul legislativ pe viitor. Vă mulțumesc! Thank you, Mrs. Frasoni. Mulțumesc, doamna Frasoni. Acum cineva poate să ia cuvântul împotrivă și apoi domnul raportor. Domnule Leinen, doriți să vă să luați cuvântul împotrivă. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Reforma Uniunii Europene reprezintă un proces anevoios. Și reforma Parlamentului European este și mai grea. Doamna Prasoni, Prasoni a spus că acest proces durează de 2 ani și jumătate. Avem un grup pentru reformă din care domnia s-a făcut parte. Iar comisia noastră a analizat concluziile acestui grup de reformă și pas cu pas am, am iată, votăm acum în plenară o, un document care a tot fost discutat de 2 ani și jumătate, astfel încât nu văd ce rost ar avea retrimiterea în comisie. Iată de ce mă opun propunerii domnului Frasoni. Domnul Corbett, raportorul, are cuvântul. Doamnă președinte, nu cred că mai am nimic de adăugat. Mm, justificarea domnei Fasoni privind acest, aceste amendamente ar putea să reprezinte un motiv pentru a respinge amendamentele, dar nu reprezintă un motiv justificat de a retrimite întregul document la comisie, ceea ce um, ar împiedica adoptarea amendamentelor înaintate astăzi, ceea ce ar fi un caz foarte nefericit. Doamna președinte, cine este pentru propunerea doamnei Frasoni de a retrimite la comisie acest document? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Abțineri? Cred că rezultatul este limpede. Se respinge propunerea. Continuăm acum votul. Am ajuns la a treia parte a amendamentului 9. Vot prin apel nominal. Se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 11, prin vot prin apel nominal, se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 23, vot pe părți, în două părți, cine este pentru partea 1. Întâia parte împotriva abțineri se adoptă. Pentru partea a doua, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 29. Vot pe părți. Prima parte, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 32, vot separat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Doriți să verificăm electronic? Amendamentul 32. Se deschide votul electronic. A votat toată lumea. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 33, vot pe părți, două părți pentru prima parte. Se votează prin apel nominal. A votat toată lumea? Se închide votul. Se adoptă. A doua parte, amendamentului 33, se deschide votul no prin apel nominal. A votat toată lumea? Se închide votul. Se respinge pentru că nu s-a întrunit majoritatea calificată. Amendamentul 42, vot prin apel nominal, se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 45. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Haideți să verificăm electronic. Amendamentul 45. A votat toată lumea? Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 51 este supus la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 52. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 58. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 62. Vot prin apel nominal se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Se respinge. Se supune la vot amendamentul 8. Vot pe părți, prin apel nominal, prima parte, se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Se adoptă. Vot prin apel nominal, acum pentru a doua parte a amendamentului 8. A votat toată lumea? Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 61 a fost retras. Amendamentul 63, vot prin apel nominal, se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Se respinge. Trecem la amendamentul 10, vot prin apel nominal, se deschide votul privind amendamentul 10. A votat toată lumea? Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 53, vot prin apel nominal, se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Se respinge. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Verificăm electronic pentru că este nevoie de majoritate calificată. Se deschide votul pentru amendamentul 14. A votat toată lumea? Se închide votul. Adoptat. Am primit un amendament de compromis, numărul 69, în conformitate cu regula 155.4 a regulilor de procedură, mi se solicită să obțin avizul conform al Parlamentului înainte de a supune la vot acest amendament. Aveți obiecții? Dacă nu, atunci amendamentul de compromis 69, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm electronic amendamentul 69. Se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Se respinge. Acum, amendamentul 17 se votează pe două părți. Prima parte a amendamentului 17. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Eu zic că se respinge din cauza majorității calificate, dar dacă doriți, pot să verific electronic. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Se supune la vot amendamentul 59. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 68. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 64. Vot prin apel nominal. Se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Se respinge. Amendamentul 60. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 66. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 54. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 55. Vot prin apel nominal. Se deschide votul pentru amendamentul 55. A votat toată lumea? Se închide votul. Respins. Trecem la amendamentul 35. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 56. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 57. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Domnul Corbet. Domnul președinte, înainte de a vota amendamentele 49 și 67, vă rog să inversați ordinea votului și să se voteze mai întâi 67, care reprezintă un compromis pe care l-am obținut după votul din comisie și cred că ar fi mai util să avem această ordine. Doamna președinte, nu ridică nimeni obiecții, așa că vom face cum ne-a sugerat dumneavoastră în calitate de raportor, astfel încât amendamentul 67 se supune la vot prin apel nominal. A votat toată lumea? Se închide votul. Se respinge. Ne întoarcem la amendamentul 49, vot prin apel nominal. Se deschide votul. A votat toată lumea? Știți cum votați? Știți cu cine votați? Okay, I think I've given you long enough. V-am dat destul timp de gândire. Se închide votul. Se adoptă. 65 devine caduc. Votăm acum propunerea de decizie care va fi votată prin apel nominal. Se deschide votul. Has everybody voted? A votat toată lumea? Se închide votul. Adoptat. Felicitări domnului Corbett. Ne întrerupem acum pentru ședința solemnă. Domnul președinte. Liebe liebe kolleginnen und kollegen dragi colegi peste câteva săptămâni, între 4 și 7 iunie, cetățenii Uniunii Europene